everybody. Bună seara tuturor. Mulțumesc că vă aflați aici și că dați dovadă de interes față de subiectul nostru din această seară. Vă invit să luați loc ca să putem să începem ședința. Bun venit în numele tuturor membrilor Envi, bun venit colegilor de la ITRE pentru acest uh, dosar foarte interesant pe care îl împărțim, guvernanța energetică guvernanța Uniunii Energetice. Avem doi raportori, domnul Claude Turmes de la ITRE și doamna Rivasi de la ENVI. Îmi pare rău că trebuie să spun încă o dată că doamna Rivasi n-a putut să ajungă, dar sunt sigur că domnul Turmes va vorbi în numele ei. Așadar avem uh, o ședință coprezidată de președintele Buzek de la Comisia ITRE. De înainte de a da cuvântul domnului uh, Turmes, vreau să rog pe domnul Buzek să uh, spună câteva cuvinte despre acest dosar pe care l-am uh, luat de la ITRE cumva, doamna Rivasia. Mulțumesc, mulțumesc tuturor, bun venit tuturor membrilor comisiilor ITRE și ENVI. E un dosar foarte important pentru că uh, guvernanța Uniunii Energetice uh, este, uh, în are legătură cu toate celelalte propuneri legislative energetice ale Uniunii Europene, dar în special cele legate de eficiența energetică și ne dă uh, puterea Parlamentului și Comisiei Europene de a merge mai departe cu efortul noastră de tranziție energetică. Deci, din acest punct de vedere, este o propunere foarte importantă care leagă toate propunerile sectoriale legate de energie regenerabilă și de toate celelalte inițiative legislative. Așadar, aveți în dosarul dumneavoastră procesele verbale a întâlnirii din uh, iunie 2017, 22 iunie. Dacă nu sunt obiecții, până la sfârșitul ședinței le vom considera aprobate. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vălean, pentru faptul că sunteți co-președintele acestei ședințe. Acum, încă o dată, este uh, rândul noastră la cuvântul, pentru că trebuie să începem uh, să ascultăm raportoare. Mulțumesc, domnule președinte Buzek. Cum spuneam, începem cu raportorii. Domnul uh, Claude Turmes, aveți cuvântul. Claude, șase minute. Mulțumesc foarte mult. Aș vorbi doar două, trei minute și să răspund mai mult la sfârșit, pentru că ar trebui să răspund la întrebări. Sunt aproape în afara sălii, dar am jucat fotbal multă vreme și am jucat libero Așa că întotdeauna eram în spatele întregii echipe și la fel și astăzi, așadar bună ziua tuturor. Aș vrea să am mai puțin timp la sfârșit ca să, pentru că e politicos să răspund la întrebări. Aș spune că după acest weekend uh, și după ce se întâmplă în Florida, Sper că din ce în ce mai mulți oameni și din ce în ce mai mulți politicieni înțeleg că schimbările climatice se produc acum și că nu e o mm, jmecherie a chinezilor ca să distrugă industria americană sau europeană, ci e o problemă foarte serioasă, poate cea mai mare problemă umanității în acest secol și pot să vă spun că atunci când am început să mă ocup de asta, în 1988, Bundestagul german a produs un document, uh, avea o comisie privind schimb, schimbările climatice și în acel document deja erau paragrafe în care se spunea că atunci când uh, marea se încălzește la mai mult de 27-28 de grade, se schimbă dinamica vânturilor și exact asta s-a întâmplat weekendul acesta cu aceste uragane. Deci nu e nimic nou. Problema e că am pierdut foarte mult timp. Schimbările climatice sunt o problemă de volum. Nu e o chestiune... Nu se pune întrebarea dacă suntem aproape de zero la 2050. Întrebarea este dacă ne ducem în uh, creștere exponențială până în 2050 sau nu. Deci toți cei care au făcut un pic de matematică în școală trebuie să înțeleagă că dacă vrei să reduci un volum, nu poți să fii relaxat la începește traiectoria de la început. Deci toți oamenii de știință, toți climatologii ne spun că în următorul deceniu e cel mai important. Deci ce încercăm să facem este să stabilim conceptul unui buget uh, privind emisiile de carbon, ca într-o familie la începutul săptămânii știi ce cheltui ca să ai niște bani uh, rămași și la sfârșitul săptămânii. Deci un buget privind emisiile de carbon și apoi evident e vorba despre uh, alte subiecte. Și există doi optimizatori, după părerea mea, pe care trebuie să introducem în acest uh, dosar. În primul rând, optimizatorul economic. Propun ca optimizator economic parteneriate macroregionale. Dacă de exemplu, Barea Baltică este irelevant dacă o turbină uh, e în ape finlandeze, estonice sau suedeze. Toate aceste electricitate produsă va merge pe piața electricității din nord Europei. Deci mai bine să studiem care sunt cele mai bune locuri din Marea Baltică. Poate că în apele poloneze vom găsi cele mai bune locuri și apoi să construim cu ajutor de la bugetul european 4.000, 5.000 de oliene solide pe an, offshore, împreună, toate țările din Marea Baltică. La fel în sud-estul Europei, România are niște vânturi senzaționale și pot continua și cu alte exemple. În al doilea rând, și să nu, haideți să nu ne păcălim singuri, Aici nu e vorba de un consens între partidele politice. Schimbările de care avem nevoie la nivel tehnologic, în clădiri, în transport, în sistemele de electricitate și schimbările societale de care avem nevoie uh, cer un consens societal. Deci e o iluzie dacă credem că guvernul, guvernele singure pot face lucrul ăsta. De aceea, al doilea lucru pe care îl propune Michel și cu mine este să avem parteneriate între guverne, orașe, ONG-uri și companii. Deci, în planurile naționale avem nevoie de un loc în care să, schimb, să discutăm nu doar idei despre schimbările climatice, dar să discutăm și cine va face ce și cum vom face progrese. Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Nu o să, o să încep eu să vă întreb despre vânturile din România. Cred că știți mai bine decât mie. Uh, începem cu raportorii din uh, umbră. Primul, Gunnar Hochmark. Thank you very much and um, thanks Uh, mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportorului nostru. Este un pachet foarte ambițios, uh, uh, extrem de ambițios. Și acesta e un compliment. Poate că e o inițiativă prea concentrată pe pe uh, varianta comisiei. Eu aș vrea să rămânem la varianta comisiei. Am uh, o altă experiență. Domnul Turmes vorbea de experiențele sale în 1988. Eu am fost unul dintre puținii care, membrii Parlamentului suedez, care au lansat prima propunere pe un, uh, privind un plafon de emisii de carbon și n-a fost foarte populară ideea. Când am făcut-o, da, am reușit să obținem o majoritate. Și asta m-a învățat un lucru nu rezolv niciodată aceste lucruri, dar doar stabilind niște ținte. Trebuie să te deschizi față de diferite mecanisme care să permită o dezvoltare. Am reușit să uh, salvăm uh, puterea, uh, energia nucleară, dar să ne deschidem și către alte surse regenerabile de energie care să se dezvolte pe baza cererii și oferte, mecanismele de cerere și ofertă și pe baza mecanismelor inovării. N-a fost o chestiune planificată politic, decisă politic, doar cadrul a fost creat politic. Și cred că e important să procedăm și aici în același fel. Cu toții știm că trebuie să îndeplinim uh, țintele din acordul de la Paris. Deci nu e vorba aici că ne luptăm cu domnul Trump. Și știm de asemenea că trebuie să realizăm Uniunea uh, Energetică cu toate consecințele pozitive pe care această Uniune le va avea. Și cred, în primul rând, că este important să uh, rămânem la conceptul de guvernanță. Acest raport nu este despre dezvoltarea noi, de noi politici, ci de a crea o Uniune energetică care să-și îndeplinească angajamentele. În al doilea rând, Trebuie să ne asigurăm că putem facilita combinarea uh, noilor surse de energie uh, care să ofere cetățenilor europeni energie sustenabilă, prietenoasă cu mediul de un tip diferit, dar care să ne ofere o energie care poate păstra și dezvolta competitivitatea economiei europene. Pentru că trebuie să facem ambele lucruri. Altfel nu vom avea succes ori cu una, ori cu cealaltă. În al treilea rând, începește cooperarea regională. Trebuie să avem grijă și să uh, fim deschiși față de opiniile diferite ale statelor membre și, în fine, trebuie să facem un follow-up al schimbărilor structurale pe care le facem în ce privește uh, raportul uh, privind eficiența energetică și alte rapoarte. Nu guvernanța, raportul privind guvernanța nu trebuie să inventeze noi politici. Trebuie să ne asigurăm doar că Uniunea Energetică poate să-și îndeplinească angajamentele și noi putem să ne îndeplinim promisiunile politice. Mulțumesc foarte mult, domnule Hochmar, doamna Glaiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc co-raportorilor pentru schimburile de opinii pe care am avut până acum. Sper că intențiile și obiectivele fiecărui grup politic vor fi luate în considerare pentru a ajunge la un acord cât mai larg în Parlament. După părerea mea, guvernanța trebuie să rămână un instrument care să ne permită să ne asigurăm uh, că există o bună coordonare între toate politicile energetice și de climă și uh, în legătură cu îndeplinirea obiectivelor acordului uh, de la Paris. Acest text trebuie să se asigure că toate statele membre participă, dar nu trebuie să fie un text foarte prescriptiv, trebuie să rămână într-un cadru general și să nu fie un meniu cu noi acțiuni care trebuie îndeplinite. Trebuie permisă flexibilitate statelor membre, pentru că ele sunt cele mai uh, competente, ele știu cel mai bine care e situația lor națională și trebuie să le permitem să-și adapteze mixul energetic. Uh, în schimb, statele membre și în contrapartidă, statele membre trebuie să fie uh, să se țină de angajamentele pe care le-au luat. Uh, trebuie să dăm mijloace Comisiei Europene ca să verifice uh, cât mai ușor uh, progresele fiecărui stat membru și trebuie să ne asigurăm că la nivel colectiv ne atingem într-adevăr obiectivele europene. Una dintre posibilități pentru energiile regenerabile ar fi utilizarea unui benchmark și a unor obiective indicative care să fie determinate de fiecare stat membru. Această abordare mi se pare mult mai realistă și mult mai pragmatică decât o traiectorie lineară, imaginară. Știm cu toții că uh, evoluția nu funcționează în linie dreaptă. În ce privește cooperarea comercială, nu o să revin la afirmațiile colegului uh, Hochmark, pe care le împărtășesc complet. Uh, cred că trebuie să rămânem pragmatici să permitem fiecăruia să evolueze în funcție de situația națională cu care se confruntă, uh, să limităm povara administrativă inutilă, să încurajăm mai degrabă decât să impunem niște obiective prea înalte, prea constrângătoare, prea uh, îndepărtate de realitate. Și dacă facem toate acestea, vom merge cu toții în direcția cea bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Griffin. Uh, mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorilor pentru acest raport atât de ambițios. Uh, mă bucură că avem o cooperare împreună între ITRE și ENVI din nou. Uh, am lucrat foarte bine cu colegii la acest dosar și amendamentele și de reprezintă o îmbunătățire clară a textului. Împreună cu colegii mei ne-am dorit un raport ambițios pe care să-l susținem, să susținem obligațiile noastre în ceea ce privește COP21 și să îmbunătățim uh, mediul și sănătatea cetățenilor europeni. Amendamentele noastre uh, au trei obiective principale. În primul rând să se facă legătură între obiectivele um, energetice între ele. Trebuie să avem o tranziție energetice, energetică și altfel nu vom putea atinge obiectivele pentru 2030 și 2050. Noi considerăm că dacă continuăm munca noastră asupra regenerabilor, trebuie să dăm dovadă în continuare de ambiție. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de sărăcia energetică și rolul său în viața cetățenilor europeni. Este vorba de un dosar care reprezintă o oportunitate pentru a obliga statele membre să raporteze asupra acestei probleme la nivel național și să ia măsuri pentru a-i pune capăt. De asemenea, pentru a putea avea un fond de tranziție corect. Uniunea Europeană ar putea să schimbe traiectoria obiceiurilor de consum energetică uh, și aceasta în mai multe domenii. E nevoie pentru aceasta însă de uh, calități uh, deosebite de training și de oportunitatea de a avea locuri de muncă noi pentru a face față acestei tranziții și oamenii trebuie să ne susțină. Susțin de asemenea abordarea raportorului și amendamentele care au fost prezentate de FDD și ALDE și aștept să lucrăm în continuare împreună pentru ca și celelalte grupuri să ne susțină, dând dovadă de aceeași ambiție. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Zorinio. Domnul Zorinio, vă rog. Intervenție fără microfon, din păcate. Thank you need the, the... The micro is not working, yeah. sorry. No. Nu mergea microfonul, mă scuzați. Într-adevăr, regulamentul pe care îl dezbatem acum este esențial. Acesta va duce la o armonizare a politicilor în domeniul mediului, creând niște obligații naționale pentru toate statele membre, acceptând în același timp planurile prevăzute, iar la sfârșitul acestui proces vom ajunge la o Uniune Europeană care să funcționeze mai bine, o politică în domeniul energiei care de asemenea să fie mai eficientă și să putem respecta obiectivele acordului de la Paris. Munca făcută de cei doi raportori a fost uh, excelentă și reprezintă un punct de plecare foarte bun. Ceea ce am reușit până acum, uh, în urma întâlnirilor raportorilor din umbră, ne arată că uh, putem atinge acest obiectiv și anume de a avea un acord puternic între cele două comisii parlamentare, un acord care să ne permită în felul acesta să avem o majoritate covârșitoare la votul din plenară. Tocmai de aceea ar trebui să ne dăm seama de faptul că, dincolo de punerea cap la cap a climei și a energiei într-un astfel de raport, se vorbește în același timp și despre durabilitate, despre tranziția energetică, de lupta împotriva inegalității în domeniul energiei, de tot felul de proiecte dedicate cercetării. Vorbim despre cercetare, de creare de locuri de muncă și investiții. Și din toate aceste motive ar trebui ca pe baza acestor rapoarte să ne susținem și de celelalte studii făcute de alte comisii parlamentare pentru a avea toată susținerea necesară și pentru ca instituția noastră să ajungă cu un rezultat puternic în cadrul votului. Votul va fi esențial și pentru aceasta avem nevoie de un raport coerent, un raport care să respecte obiectivele stabilite la Paris și un acord în care Uniunea Europeană să-și asume un angajament clar. Este absolut esențial să reușim în munca noastră la acest raport și în calitate de reprezentant uh, al socialiștilor și democraților și alături de doamna Griffin pot să vă spun că noi suntem deschiși și flexibili față de toate grupurile politice și sperăm că alături de ceilalți raportori din umbră să atingem aceste obiective. Mulțumesc, domnule Sorinio și acum domnul Tosanovski. Děkuji za slovo a já speak in my mother language. Voi vorbi în limba mea maternă. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să mulțumesc și eu raportorului pentru munca făcută și pentru toate propunerile formulate. E clar că nu a fost uh, o muncă deloc ușoară. Aș vrea să reiterez ceea ce a spus Claude chiar astăzi, și anume că în acest raport ar trebui să preluăm câteva caracteristici economice de care să ținem cont. Pentru că nu putem face referință uh, doar la anumite așteptări dacă nu ținem cont și de aspectele economice și de consecințele din punct de vedere economic pentru diversele state membre ale acestor măsuri. Bineînțeles, sunt de acord cu Gunnar și cu alți colegi care au subliniat că este absolut esențial ca statele membre să acorde importanță și motivației, să nu fie vorba aici doar de o obligație administrativă pentru a, prezenta niște formulare. Însă pentru astfel de motivație autentică e nevoie de obiective clare de viitor. S-a spus, pe de altă parte, că e nevoie de o marjă de flexibilitate pentru statele membre în ceea ce privește luarea de decizii, atingerea obiectivelor, pentru că există diferențe din punct de vedere geografic și altele între statele membre. Unele state, de exemplu, uh, se află în apropierea mării, altele au o suprafață uh, foarte extinsă, altele se află uh, într-o situație mai Uh, izolată, deci nu este ușor să se ia decizii uniforme. Dacă vorbim pe de altă parte despre cooperarea regională, cred că o astfel de cooperare există încă de astăzi, iar uh, schimburile în domeniul energiei sunt absolut esențiale. E nevoie de astfel de schimburi între statele membre, însă aici uh, am și câteva îndoieli și temeri, pentru că cred că ar fi nevoie și de mecanisme de control administrativ uh, și mi-e teamă ca acestea să nu ducă la o povară administrativă și mai mare, practic uh, obstaculizând și mai mult uh, potențialul de cercetare existent. N-ar trebui uh, ca birourile care, uh, sau agențiile care există să ne impună anumite procentaje. Ar trebui să ne bazăm uh, nu doar uh, pe niște cote fixe, procentuale, de exemplu 1,5% sau altele, ci ar trebui ca uh, anual, de exemplu, unii să facă să ajungă la un obiectiv de 4%, alții la mai puțin. Uh, Important este să cooperăm între noi și sper să ajungem la propuneri rezonabile pe care să le susținem cu toții. Mulțumesc și acum am să dau cuvântul domnului Buzet pentru următorii vorbitori. Mulțumesc, doamna președintă. Adina, mulțumesc. Mulțumesc pentru că ai prezidat această prima parte a ședinței noastre. Am primit 1500 de amendamente la acest raport, deci iată, ați fost foarte activi, dragi colegi de la comisiile ITRE și ENVI. Poate că vom ajunge la, nu știu, 50 de amendamente de compromis sau mai multe, vom vedea. Trecem acum la următorii raportori din umbră, însă, din păcate, uh, unii dintre ei sunt la plenară acum, deci vor veni un pic mai târziu, așa că ordinea nu este cea indicată inițial. Dintre raportorii din umbră, domnul Tamburano din partea FDD uh, și de asemenea din partea Comisiei ITRE este acum prezent în sală. Vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul. Această guvernanță a Uniunii Energetice vorbește despre un obiectiv uh, pe care îl fixăm între cele 28 de uh, state membre. Energia uh, reprezintă un punct esențial din punctul de vedere al schimbărilor climatice și uh, avem în față foarte clar uh, imaginile dezastrelor naturale din Caraibe, din Florida, dar și în alte părți de unde ne vin mai puține vești, de exemplu în Sierra Leone sau chiar și în Italia. Uh, cu inundații peste tot. Pot să vă spun uh, că și casa mea a fost uh, inundată, subsolul ei a fost inundat și uh, pregătisem acolo camera unui copil care urma să se nască. Deci, iată, camera unui italian care încă nu se născuse, încă a fost inundată. Vorbim despre guvernanță uh, energetică, însă trebuie să dăm și un exemplu în acest fel și avem nevoie de o guvernanță uh, care se respecte acordul de la Paris, pentru că nu dorim să dăm înapoi, uh, nu dorim să ajungem doar la declarații frumoase, va trebui să trecem la fapte și nu ne dorim să punem în pericol existența planetei. Dacă ne referim la pachetul climă-energie, practic principalul păcat, păcatul capital, ca să zic așa, este cel al lipsei de ambiții și tocmai asta își cere raportorilor, să ajungem la 40% energie regenerabilă, 40% ca și obiectiv eficiență energetică. Unii ar spune că suntem prea ambițioși, însă Traversăm acum o perioadă de dreptul istorică. După cum uh, știți, uh, locuitorii uh, insulei Paștelui au văzut cum civilizația lor pur și simplu a dispărut după ce pădurea a fost defrișată și ce va rămâne practic în urma noastră sau ce va rămâne în urma dezastrelor naturale care ne costă miliarde de euro nu vom mai putea uh, munci nicăieri pentru că locul de muncă va fi distrus între timp și agricultura nu va mai exista și atunci ce vom mai mânca? Ce oferim copiilor noștri? Ce viitor le oferim copiilor noștri și planetei? Existența omului pe planetă practic depinde de acest echilibru uh, climatic și uh, responsabilitatea noastră este enormă. Uh, de aceea suntem convinși că avem nevoie de un adevărat uh, pact uh, social. Companiile trebuie să se implice în acest domeniu și avem nevoie și de un concept uh, social al energiei pentru că de multe ori ținem cont de evoluția pieței, însă piața ca atare nu este în stare întotdeauna să regleze nevoile noastre, nevoile economiei și ale planetei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Și acum următorul raportor din umbră, din partea NF, Doamna Dornano, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e foarte bine să aspirăm la reducerea amprentei de mediu și la o asigurare a aprovizionării energetice pentru noi. Însă o uniune energetică care să impună obiective uh, constrângătoare tuturor statelor membre nu se justifică dacă ținem cont de competențele UE. De altfel, uh, tratatul de funcționare a UE arată că statele membre sunt singurele care își uh, hotăresc mixul energetic. UE nu are nicio competență pentru a impune sau nu o tranziție energetică. O astfel de tranziție, de altfel, ar putea avea consecințe economice și sociale dezastroase pentru multe regiuni europene care depind foarte mult de combustibilii fosili. Pentru astfel de regiuni, Comisia însă nu a prevăzut niciun fel de plan alternativ. Comisia nu a oferit uh, soluții de termen lung în ceea ce privește autosuficiența energetică, care nu rămâne decât un ideal frumos. Principalul proiect pe care îl are la ora actuală, Nabucco, uh, practic uh, pentru a pune capăt uh, importului din Rusia, s-a terminat printr-un eșec clar. În aceste condiții, cum putem acorda un cec în alb Uniunii Europene pentru această uniune a energiei când consecințele acesteia sunt atât de puțin definite? Ar trebui mai degrabă să respectăm competențele statelor membre așa cum se arată în tratate. Mulțumesc! Mulțumesc. Colegii Gerbrandi, Conecna și Pedicini probabil că vor întârzia un pic, pentru că, după cum vă spuneam, se află la plenară, așa că trecem la alți vorbitori. Doamna Grostet, în primul rând. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe, însă aș vrea să reamintesc că acest text legat de guvernanță este absolut esențial. El face legătura, practic, sau va face legătura între diversele texte legislative în domeniul energiei. Avem nevoie însă de un cadru general în acest text care să permită o anumită flexibilitate statelor membre. Experiența pe care am acumulat-o de-a lungul anilor, uh, numeroșilor ani aici la Parlament, îmi spune că uh, directivele prea exigente față de statele membre nu duc la nimic. Însă, între timp, iată, a intervenit și acordul de la Paris. E clar că angajamentul luat prin acordul de la Paris trebuie respectat, însă pentru aceasta fiecare stat membru ar trebui să uh, beneficieze de această flexibilitate pentru a lua propriile decizii, pentru a hotărâ în ce sens se îndreaptă, tocmai pentru a respecta angajamentele luate în acordul de la Paris. Statele membre vor prezenta, deci, traiectoria lor și tehnologiile pe care le aleg, deci vor putea alege acele uh, sectoare ale industriei care vor fi privilegiate, ținând cont de caracteristicile fiecărui stat în parte, pentru că e clar că problemele energetice nu sunt aceleași peste tot și uh, statele membre vor avea această libertate de a alege propriul lor mix energetic. Mi se pare în acest context că ar fi bine ca în planurile naționale să se analizeze și consecințele unor decizii luate la nivel național, de exemplu în ceea ce privește prețul carbonului. Acesta va fi esențial pentru a putea favoriza uh, investițiile în alte domenii decât carbonul și pentru a oferi trasabilitatea investitorilor. Uh, deci, bineînțeles, insistăm asupra respectării acordului de la Paris, însă dorim ca statele membre să aibă flexibilitate, cerându-le în același timp să ia decizii bune și aceste decizii să poate fi evaluate ulterior. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Del Castillo, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe, așa că am să încerc să fiu foarte concisă. Există însă multe aspecte, precum cel al flexibilității, uh, care sunt uh, reiterate aici în dezbaterea noastră, pentru că mulți dintre noi înțeleg că e nevoie de această flexibilitate în contextul general. Acum, în ceea ce privește articolul 4 și obiectivul uh, fiind acela de reducere a gazelor cu efect de seră, e clar că avem nevoie de eficiență, însă pentru a fi eficienți, fiecare stat membru ar trebui să aibă uh, suficientă flexibilitate pentru a se putea centra pe uh, acea parte a industriei unde potențialul este cel mai mare. Deci ar trebui să existe obiective uh, naționale și nu ar trebui să fie uh, fixate uh, din afară. Un alt element care are de-a face cu această piață unică a energiei este faptul că 12 din cele 28 de state membre astăzi uh, nu au reușit să ajungă la o interconectare electrică nici măcar de 10% și atâta timp cât lucrurile vor rămâne așa, piața unică a energiei nu va fi decât un vis frumos și nu realitate. Iată de ce am uh, prezentat mai multe amendamente, nu numai eu, ci și alți colegi, legate de această interconectare. În primul rând, pentru a putea uh, promova proiectele de interes comun în ceea ce privește interconectările uh, electrice. În al doilea rând, uh, întărirea interconectărilor, propunând ca statele membre să facă o raportare legată de atingerea acestor obiective și Comisia să includă acest criteriu în evaluarea planurilor naționale și, în al treilea rând, statele membre cu nivel scăzut de interconectare să își elaboreze uh, gradul de energii regenerabile, ținând cont de această interconectare și să evalueze costurile suplimentare uh, care sunt derivate din acest nivel scăzut de interconectare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Iavo, vă rog! Mulțumesc, domnule președinte! Susțin și eu ceea ce au prezentat deja mai mulți colegi în cadrul dezbaterii, însă aș vrea, în afară de aceasta, să fac două comentarii de natură generală. În primul rând, Trebuie să ținem cont de votul crucial care a avut loc uh, joia trecută la Comisia ENVI în ceea ce privește uh, revizuirea obiectivelor de uh, eficiență energetică. Noi ne-am dorit un obiectiv ambițios și am fost de acord să întărim obiectivele pentru 2030 care au fost stabilite. Vreau să vă reamintesc care a fost rezultatul acestui vot, dar aceste ambiții pot deveni realitate doar dacă avem o schemă de guvernanță puternică care să susțină aceste obiective specifice în pachetul de energie curată. Deci este absolut uh, esențial să avem uh, o guvernanță puternică pentru a face realitate ceea ce am votat noi la Comisia EMBI, de exemplu, referitor la directiva pentru eficiență energetică, dar și în alt domeniu, cum ar fi regenerabile sau celelalte din uh, pachetul energie curată. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc pentru acțiunea dumneavoastră puternică în ceea ce privește persoanele cu venituri scăzute și sărace. La articolul 19 și 29 care au fost prezentate, se arată că este important să avem un sistem prin care să susținem uh, persoanele cele mai vulnerabile din Europa și să-i ajutăm să depășească sărăcia energetică și de aceea v-aș cere ca articolul 19 și 29 să rămână în continuare puternice, tocmai pentru a transmite acest mesaj. E vorba de aproape 100 de milioane de europeni care trăiesc în sărăcie energetică și care sunt afectați. Nu e vorba aici doar de eficiență energetică sau de energie regenerabilă, ci uh, și de rolul esențial al guvernului pentru a atinge aceste obiective. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem mai departe acum, domnul Corvin Miche. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție reprezentanții uh, verzilor uh, și mesajul pentru a lupta împotriva schimbării climatice și am văzut cum practic doresc să falsifice rezultatele Cred că ar avea nevoie mai degrabă de un psihiatru, nu de o astfel de dezbatere. Uniunea Europeană este condusă practic de persoane care au ambiții politice foarte clare, ambiții pe care uh, le-au arătat de mai mult timp, creștere economică zero, de exemplu, deci singura uh, singurul lor interes este acela de a atinge acest obiectiv al creșterii economice zero. Deci, toate aceste rezultate false sunt utilizate doar în scopul atingerii acestui obiectiv. Mulțumesc pentru aceste comentarii și acum doamna Conecna, raportor din umbră, din partea GUE. Mă bucur că ați venit aici, doamna. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze pentru întârziere. La plenară are loc o dezbatere foarte interesantă și importantă, care de altfel are legătură cu dezbaterea noastră de aici, deci încă o dată îmi cer scuze pentru că am ajuns mai târziu. La întâlnirea noastră comună din iunie am arătat că dorim o dezbatere largă a acestui raport și uh, sper ca votul să aibă loc în noiembrie și uh, până atunci să avem o dezbatere pe larg. Titlul ne arată că e vorba aici de măsuri uh, pentru toată lumea și cred că ar trebui să includem aici și măsuri pentru eficiența din punct de vedere a costului. Uh, Dacă ținem cont aici de uh, politici uh, individuale care se vor suprapune unele peste altele, practic rezultatele vor fi uh, nefaste. Și vorbim în continuare despre ETS și mă întreb la ce ne referim de fapt uh, prin acest ETS. Ar trebui să, să mergem și mai departe decât obiectivele stabilite. Ar trebui să vedem cum putem calcula autorizațiile și în această dezbatere ar trebui să găsim răspunsuri la toate aceste întrebări. Au fost făcute propuneri oarecum ambițioase și Consiliul se pare că își va aduce și el contribuția. Avem nevoie însă de un acord și GUE NGL a încercat deja să vorbească despre această eficiență energetică. Însă ar trebui să se respecte și consecințele acestui raport din punctul de vedere al eficienței energetice și anume uh, în special uh, licențele în cadrul ETS, un raport care a fost votat uh, chiar înaintea verii. Energiile regenerabile ar trebui și ele promovate și emisiile de carbon scăzute ar uh, exista și alte măsuri care au fost uh, prevăzute în cadrul luptei uh, pentru eficiența energetică, însă esențial este ca diferențele între statele membre să fie rezolvate în așa fel încât să atingem obiectivele stabilite de decarbonizare. Încercăm să atingem aceste obiective și să respectăm obiectivele care au fost incluse deja în directivele anterioare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Peter Lize, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, îmi cer scuze că am întârziat, pentru că în paralel uh, s-a desfășurat o dezbatere în plen privind uh, comercializarea autorizațiilor de emisii în uh, traficul aerian. În ce privește transpunerea în practică a prevederilor COP21 de la Paris și nevoia de a proteja mediul înconjurator, nu putem decât să constatăm că în zilele trecute au avut loc evenimente tragice, ceea ce s-a întâmplat cu inundațiile din Asia sau uh, cu furtunile din zona Caraibelor sunt dovezi ale încălzirii globale și um, amenințări legate de ceea ce se poate întâmpla dacă nu acționăm la timp. În ce privește decarbonizarea, aș fi de acord să acționăm mai ambițios decât ne-am propus inițial, dar sigur că trebuie să existe tehnologii neutre. Iar în ce privește termenul pe, eh, obiectivul pe termen lung, vom susține propunerea Comisiei, iar eh, pentru anul 2050, în contextul decarbonizării, trebuie să lăsăm eh, totuși o portiță deschisă dezvoltărilor tehnologice. Iar Eh, pentru statele eh, industriale trebuie să existe de asemenea criterii ambițioase de reducere a emisiilor. Iar eh, domnul Iavor a menționat și el problematica energoeficienței 40%. PP-ul a votat împotrivă. Putem găsi argumente pentru cei 40%, dar eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe alte soluții de compromis, inclusiv în ce privește sursele regenerabile de energie, pentru că trebuie să ne gândim că la un moment dat și Consiliul trebuie să fie de acord cu ceea ce propunem. În amendamentele înaintate de mine eh, propun eh, niște eh, criterii pe care să le respectăm și care să fie realiste. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, pentru observațiile făcute. Și adresăm acum rugămintea reprezentantului uh, Comisiei Europene, doamna Richards, director la Direcția Generală pentru Energie, să intervină. Mulțumesc foarte mult că ne-ați oferit ocazia să urmărim uh, prezentările dumneavoastră foarte interesante. Noi admirăm foarte mult uh, obiectivele foarte ambițioase pe care Parlamentul uh, și le-a propus. Este un aspect foarte pozitiv. Pe de altă parte, eu cred că aceste obiective Uh, trebuie să figureze și în legislația uh, sectorială. Pe de altă parte, trebuie să existe o coerență a întregului pachet. Și vă amintesc că la ultima întâlnire pe care cele două comisii uh, le-au avut în comun, atât dumneavoastră, domnule președinte, cât și doamna Văleană au insistat asupra necesității acestei coerențe. Trebuie să privim lucrurile integrat. Acest pachet um, trebuie să fie corespunzător uh, proiectelor de tranziție în domeniul energetic pentru a stăvili uh, procesul schimbărilor climatice. Doream să insist asupra acestui aspect. De asemenea, uh, sperăm să putem uh, avansa foarte uh, repede și să dăm semnale restului uh, planetei că uh, este posibil să atingi aceste obiective ambițioase. Pe de altă parte, sigur, uh, respectăm contribuțiile, comentariile dumneavoastră. Aș dori de asemenea să mă refer la câteva aspecte specifice este un domeniu în care regulamentul de guvernanță trebuie să respecte modul în care împreună am reușit să ne atingem obiectivele. Spera să putem ajunge la un acord uh, cât mai rapid cu ceilalți raportori care uh, lucrează la acest pachet. Înțelegem de asemenea că Uh, este important uh, să ținem seama de uh, rezultatele care se obțin pe plan național. Proiectele sunt ambițioase, iar de asemenea, trebuie să existe o foaie de parcurs foarte clară și a proiectelor naționale și trebuie să existe semnale de investiții care se fac din timp Uh, <clears throat> pentru acest domeniu. Considerăm că Parlamentul European poate să joace un rol important în menținerea acestei ștachete înalte în domeniul uh, obiectivelor de protecție a mediului și ar trebui să nu fim foarte restrictivi în ce privește identificarea unor regiuni, uh, pentru că sectorul energetic uh, s-a schimbat esențial în ultimii 15 ani și trebuie să ne gândim la o uh, abordare flexibilă a utilizării surselor de energie, fie că este vorba de gaz metan, fie de alte surse. Trebuie să existe însă cooperare regională și o interconectare a eforturilor statelor membre pentru a ajunge la o piață unică în domeniul energetic ați formulat o serie de amendamente interesante, promițătoare, pe care uh, suntem dispuși să uh, le analizăm împreună cu dumneavoastră. Sigur că uh, și sărăcia energetică este o problemă care trebuie să-și găsească o rezolvare pe viitor. Iar dacă îmi permiteți, uh, voi vorbi și în numele colegului meu de la uh, Direcția Generală uh, pentru Climă, pentru că a trebuit să plece. Și-a făcut foarte multe însemnări, dar în mod special aș dori să subliniez o idee care se referă la strategia pe termen lung uh, pentru Uniunea Europeană până în anul 2050. Sigur, apreciem uh, obiectivele ambițioase, dar cred că este prematur să introducem aceste idei în regulamentul privind guvernanța în sectorul energetic. Iar um, în ce privește uh, combinarea politicilor între ETS și energoeficient, să avem obiective identice cu ale dumneavoastră, dar trebuie să trecem la implementare începând cu anul 2019 și în funcție de factorii economici și de politicile economice adoptate. În ce privește foaia de parcurs, trebuie să nu creăm o povară administrativă suplimentară. Ehm, noi avem unele termene care sunt mai uh, stringente în proiectele noastre, dar uh, trebuie să vedem dacă statele membre vor putea să reacționeze și să le respecte. Sunt uh, făcute câteva observații și în legătură cu demersurile pentru protejarea mediului și uh, în ce privește uh, politica uh, LULUCF. Mulțumesc foarte mult pentru observații. Trebuie să dăm cuvântul acum și raportorilor noștri din nou, Claude Turmes, de fapt, pentru că doamna Rivasin nu poate să participe la această dezbatere. Claude, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să răspund la câteva din intervenții. Gunnar Höckmark are dreptate când spune că piețele trebuie să joace un rol foarte important într-o lume în care există sute de eh, mii Ehm, de eh, firme care acționează, ehm, trebuie să lăsăm eh, piața să stabilească prețurile. Dar, Gunnar, când spui că politica ehm, din Suedia vis-a-vis -vis de utilizarea resurselor regenerabile, tu și alții din Suedia ați trebuit să fi definiți la un moment dat obiectivele, pentru că uh, obiectivele legate de uh, ETS sunt unele artificiale, care țin de uh, politici uh, care au uh, definit aceste obiective. Trebuie să uh, avem din acest punct de vedere niște obiective. După aceea, nu subestimați infrastructura. Uh, puteți avea cele mai bune cote pentru utilizarea la automobilele electrice, dar uh, ele trebuie să, până la urmă, oamenii trebuie să uh, fie dispuși să le achiziționeze și să poată să și le permită. Să privim la statele care uh, au reușit în acest domeniu, Germania, țările de jos, altele Ehm, să vedem cum au evoluat prețurile aici. Poate că nu trebuie să existe o planificare centralizată ca în fostele state comuniste, dar trebuie să existe o formulă mixtă care să funcționeze între politicile pe care le dezvolți, infrastructură și funcționarea liberă a pieței. Doamne E, aveți dreptate, e o chestiune foarte importantă. Este vorba despre comparabilitatea diverselor planuri naționale. Pentru că trebuie să putem verifica uh, uh, aceste proiecte. Cum putem verifica uh, transpunerea în practică a unui plan din 2015 când nu există niciun fel de criteriu? Uh, deci amendamentul pe care l-am uh, făcut eu, în colaborare cu instituții specialitate, se referă la uh, posibilitatea de a putea compara. Trebuie să avem o jumătate de pagină în care să prezentăm criterii în baza cărora să se poată efectua comparațiile. În ce privește sursele regenerabile? Trebuie să existe o traiectorie minimă. Statele membre, între timp, susțin această idee pentru că um, își doresc, de fapt, să existe o securitate a investițiilor. Deci, um, dacă nu definim în detaliu Uh, modul în care un stat își propune să funcționeze, lucrurile nu vor putea să acționeze îmbinat. Teresa Griffin favorizezi ideea de incluziune și ai dreptate. Pentru că trebuie să uh, și vor exista și sectoare ale economiei care vor fi în pierdere noi uh, nu trebuie să stimulăm industria să se bazeze în continuare pe utilizarea cărbunelui, pentru că uh, epoca aceasta a cărbunelui a apus. Dar ce să facem pentru ca industria să nu înregistreze pierderi? Comisia Europeană, în următorul ei document privind uh, Uniunea Energetică, trebuie să vină cu idei. Uh, problemele legate de restructurarea unei regiuni care se bazează aproape în totalitate pe uh, utilizarea cărbunelui trebuie să uh, fie avută în vedere. Deci este nevoie de politici inteligente. Trebuie să exercităm o presiune asupra Comisiei, nu doar pentru a permite regiunilor carbonifere să acceseze bani, ci să le ofere și uh, politici inteligente. Deci, noi încercăm să ajungem până la urmă la un consens în legătură cu această idee. Iar sărăcia energetică este legată de accesul la finanțare. Deci, dacă nu am bani să-mi cumpăr un frigider, cu atât mai puțin nu voi avea bani să-mi izolez clădirea sau uh, să fac alte investiții. Domnule Zorinio, trebuie să vedem cum Europa va reuși să îndeplinească obiectivele conferinței climatice de la Paris. Pentru că aici este vorba de respectarea unor cicluri uh, de câte 5 ani. Și am încercat și data trecută să explic Uh, va fi uh, până la urmă uh, asigurată și o securitate investițională. Domnul Toșehovski, problema Europei răsăritene de ce uh, o turbină uh, eoliană din România uh, generează costuri mai mari decât una din Germania. Este o situație intolerabilă. Îmi doresc uh, o soluție din acest punct de vedere, pentru că trebuie să putem folosi și uh, banii europeni pentru ca să reglăm până la urmă costurile și în România, și în Polonia, și în alte state. Slovacia, Luxemburgul. Ehm. dau alte exemple. Deci trebuie să existe până la urmă un acces lesnicios la eh, sursele regenerabile de energie. Dacă oferim 60% pentru Danemarca, 10% pentru Republica Cehă sau pentru Slovacia, ă, putem să determinăm ă, orientarea aici, pentru că trebuie să existe o solidaritate între statele membre. Trebuie să existe un dialog pe plan politic și de aceea eu propun parteneriate între statele membre. Una din problemele noastre în sectorul energetic este legată și de lipsa de încredere. Trebuie să existe uh, uh, uh, până la urmă și o asociere în zona baltică, trebuie să existe și o asociere în alte regiuni. Claude suntem norocoși că ă, dispunem de destul de mult timp, dar sper ca pe viitor ă, să îți acordăm ă, câte un minut pentru intervenții. Doamna Pilar, ce vă propun eu este ca Spania, Portugalia și Italia să poată să se asocieze într-un club cu Franța, de pildă, iar uh, Spania, Portugalia, Italia să facă parte un asemenea grup, uh, Franța, Germania uh, să, împreună cu Austria. Haideți să încercăm să formăm asemenea asocieri. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru răbdarea cu care m-ați urmărit. Claude, îmi pare rău că te-am oprit, pentru că mai aveam încă uh, 13 minute la dispoziție. Știai acest lucru? Bun. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, este un subiect foarte uh, complicat. Coordonarea pa- întregului pachet pentru energie curată este absolut necesară, dar este, uh, ține în principal de competența Comisiei ITRE. Noi va trebui însă să colaborăm foarte mult. Este vorba de 1500 de amendamente de amendamente de compromis se află toate în fața noastră. Mulțumesc tuturor pentru uh, spiritul de cooperare. Ca de obicei, uh, Claude, uh, după ce intervine, dispare imediat. Uh, eu cred că în Comisia Envi nu aveți uh, membrii care să reacționeze astfel. Deci, e destul de dificil dar să știi că am reținut fiecare cuvânt pe care l-ai spus. Deci, vreau doar să adaug un lucru important. Ultimul mesaj din partea mea. Pe 28 noiembrie votăm în legătură cu acest dosar la orele 17 după amiază. 28 noiembrie, anul curent. Este uh, absolut important să uh, fiți prezenți cu toții. Iar în, în aceeași dimineață, în Comisia ITRE, vom uh, vota în legătură cu alte două dosare. Doamna Bălean, ultima intervenție. Deci sper să nu se complice mult, prea mult activitatea pe marginea acestui subiect. Dar trebuie să spunem că am avut o comisie foarte bună din partea comisiei și să sperăm că vom putea lucra într-o atmosferă foarte constructivă. Mulțumesc tuturor și vă doresc o seară plăcută.